Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Sesiunea se reia. Doamnelor și domnilor, procesul verbal al reuniunii de ieri vă stă la dispoziție. Există obiecții?